cu raportorul și cu raportorii din umbră, cred că suntem pe calea foarte bună. Dar mai sunt puncte de dezbătut și un aspect foarte important este că trebuie să recunoaștem rolul lui Edward Snowden în acest proces. Și cred că asta nu s-a făcut așa cum trebuie până acum și cred că trebuie să găsim o soluție pentru situația sa. Cred că Parlamentul European trebuie să aibă un cuvânt de spus și dat fiindcă nu l-am putut audia în acest proces, trebuie să permitem cetățenilor europeni și de asemenea parlamentelor naționale să găsească o soluție. ca să se beneficieze de toate informațiile disponibile și pe care nu le vom primi cât timp el trebuie să rămână în Rusia și să rămână în situația în care este acum și din cauza autorităților ruse. Deci aceste clarificări s-ar putea să devină foarte complicate. Cred că e foarte important și de asemenea, cred că trebuie să facem un apel cât se poate de intens la guvernele și la Consiliul Uniunii Europene, la Consiliul de Miniștri și la Consiliul European ca să întreprindă anchete din partea noastră, din partea Uniunii Europene. Pentru că mie mi se pare că până astăzi nu s-a înțeles, doar au fost arătate cu degetul Statele Unite și nu s-a recunoscut că au existat aceleași probleme în statele membre UE. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ernst. Mulțumesc foarte mult. În primul rând doresc să-i mulțumesc raportorului. a reușit în timp foarte scurt împreună cu noi să acționeze extrem de rapid. A încercat și a și reușit să redacteze o bază, pornind de la audieri, care să ducă la un raport bun. A făcut tot ce a fost omenește posibil în acest timp atât de scurt ca să ne pună acest text în față și noi suntem singurul parlament care s-a ocupat de așa ceva. Noi am reușit să aducem acest text în discuție și cred că statele membre trebuie să recunoască acest fapt. Noi nu putem să ținem cont în text de activitățile serviciilor secrete din statele membre. Deci, uh, sunt foarte multe de spus pe această temă, sigur, și cred că, dat fiindcă vorbim despre legislația europeană și încălcarea ei, trebuie să aprofundăm această problematică și de asemenea în următoarele luni, nu numai în contextul acestui raport, ci în general, să impunem această temă în dezbatere, pentru că fundamental suntem confruntați cu o problemă. Ce trebuie să facă de fapt serviciile secrete? Care să fie sarcina lor și de ce avem nevoie de ele de fapt? Deci nu se pune problema dacă să fie desfințate sau nu. Ci problema este care să fie, de fapt, sarcina acestor servicii secrete și cât de departe se poate considera că serviciile secrete slujesc unui scop. Se aduce argumentul uh, antic al uh, securității naționale și, până la urmă, din cauza acestui argument, aceste servicii secrete au primit capacitatea de a strânge date uh, care până la urmă reprezintă un risc enorm pentru libertate și libertatea de exprimare. Însă, după părerea mea, acest raport face ce poate în legătură cu acest subiect și este foarte, foarte important. E foarte important să avem acest raport în, în Parlament și să fie adoptat cu o mare majoritate. Care sunt punctele cele mai importante? În primul rând, e clar că trebuie să se interzică un proces de supraveghere excesiv de mare și nejustificat, reprezentat de strângerea de date. Am mai purtat discuții legate și de pachetul de protecție a datelor și e clar că trebuie să ajungem la un numitor comun pe subiectul ce înseamnă siguranța națională. Asta trebuie să reușim în următoarele luni și următorii ani, să discutăm despre ce înseamnă siguranța națională cum se poziționează Uniunea Europeană față de acest subiect? Putem să facem asta sau putem doar să aducem mereu argumentul că nu e treaba noastră, e treaba statelor membre? Nu cred că e așa de simplu. În permanență a existat un lucru care nu mi-a plăcut și are mai puțin legătură cu raportul cât cu discuția. E vorba de această chestiune a încrederii dintre state. Sincer, nu, mie nu-mi place, pentru că, de fapt, e vorba despre cetățeni și guverne și asta trebuie să fie foarte clar spus. Cetățenii trebuie să aibă încredere în sistemul în care trăiesc, care evident care are legătură cu guvernele. Despre asta trebuie să vorbim și nu cred că trebuie să lăsăm aceste bărbi ale prieteniei veșnice în discuție. Uh, Pur și simplu nu se poate să fie acesta comportamentul nostru față de SUA. Nu putem să tot aducem acest pretext. Și eu cred că în Parlamentul European uh, nu se vorbește suficient despre această problemă. Trebuie să existe consecințe, da, evident că trebuie să spunem ca anumite măsuri, anumite măsuri nu le vrem, trebuie să vorbim, vorbim despre SWIFT, vorbim despre PNR în legătura din relația dintre SUA și UE, însă Însă se spune că nu trebuie să le, spun, să le punem sub semnul întrebării. Păi atunci ce mijloace de acțiune ne mai rămân? Doar să spunem cuvinte frumoase? E clar că sunt vizate toate aceste acorduri. Siguranța datelor în Parlamentul European este o problemă imensă și și asta costă am auzit. Și e important să introducem în buget cifrele corespunzătoare. Și o ultimă idee, m-aș bucura și dacă am avea o discuție între comisii privind protecția datelor aici în Parlament în viitor. În rest vreau să mulțumesc raportorului foarte mult. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum uh, voi lua eu cuvântul în numele grupului ALDE și nu în calitate de președinte, doresc să mulțumesc și eu raportorului și având în vedere momentul în care au fost, fost făcute revelațiile și momentul în care a trebuit redactat raportul, mi se pare evident că noi facem recomandări pentru următorul Parlament. Um, următorul Parlament va uh, pregăti un plan de acțiune. Este clar că Parlamentul European este singurul, singura instituție, singurul organism din Uniunea Europeană care anchetează problema. De fapt, Statele Unite au făcut mult mai multe pentru a clarifica situația decât a făcut Uniunea Europeană. Și liniștea continuă a guvernelor statelor membre, refuzul lor de a pune subiectul pe ordinea de zi a Consiliului, sau la orice fel de întruniri unde se face un proces verbal, mi se pare absolut scandalos. Cu atât mai mult cu cât este evident că statele membre ale Uniunii Europene uh, sunt uh, implicate, este evident că sunt implicate, cooperează cu Statele Unite sau au propriile lor sisteme de supraveghere uh, în masa cetățenilor Uh, un alt motiv pentru care ancheta trebuie să continue în următorul uh, mandat, sunt convinsă că mai urmează și alte revelații, alte anchete, de exemplu cazul Belgacom, care este anchetat de autoritățile belgiene. Cu siguranță vom mai afla lucruri noi în următorii ani. În ceea ce privește recomandările, unele pentru mine sunt esențiale în primul rând, consolidarea protecției juridice a cetățenilor europeni. În al doilea rând, consolidarea supravegherii um, serviciilor de informații la nivel național, dar și european. În al treilea rând, și acesta cred că e o, în instrucțiune, o, o idee importantă, să se investească mult în securitatea sistemelor informatice. În al patrulea rând, Trebuie să ne asigurăm că mai ales grupurile vulnerabile sau expuse, care joacă un rol vital în statul de drept, trebuie protejate. Mă refer aici mai ales la uh, oamenii de presă, la politicieni, la uh, avocați, uh, la uh, membrii proeminenți al societății civile și chiar medici. Uh, în al cincilea rând, în legătură cu acordurile internaționale, eu aș cere ca toate să fie suspendate imediat, pentru că valoarea lor este practic zero și stat, dacă statele membre țin atât de mult la aceste acorduri, sunt convinsă că pot să ne transmite foarte rapid calificările necesare și, în fine, nu trebuie să ne control, concentrăm pe Statele Unite. Uh, Statele Unite fac ce face toată lumea, atâta că o face la scară mai mare. Și statele membre fac același lucru și Rusia face același lucru. Știm uh, câtă supraveghere în masă se face uh, cu ocazia Jocurilor Olimpice de la, uh, de la Sochi. Chiar în astăzi am aflat că guvernul rus atacă tot felul de servere. China, cu siguranță are activități uh, echivalente. Deci, haideți să nu ne concentrăm pe Statele Unite, ci pe principiu. Iată ce am eu de spus. Mai am încă trei vorbitori pe listă. Acum are cuvântul doamna Corața Bild. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu raportul din umbră de la ALDE că principiul contează și nu uh, trebuie să ne luăm de anumite state membre sau de anumite state. Problema nu este legată doar de Rusia, care e și ea implicată, după cum ați spus. E foarte important ca Parlamentul European să țină cont de preocuparea cetățenilor în legătură cu modul în care sunt colectate datele și folosite pentru a, uh, fi, uh, a da garanții de securitate. Doresc să mulțumesc domnului Claude Moraes pentru tot ceea ce a făcut. Aș dori să spun și că sunt de acord că uh, supravegherea populației în masă nu este doar o chestiune de uh, securitate națională, ci și una legată de um, drepturile fundamentale, de protecția vieții private. Uh, de asemenea, eu consider că nu trebuie să amestecăm activitățile unei comisii de anchetă cu uh, uh, un, uh, o judecată, uh, cu un proces. Parlamentul nu e tribunal și nu poate nici să uh, dea sentințe. Deci trebuie să rămânem în rolul nostru și de aceea cred că uh, unii din termenii pe care îi folosim nu sunt constructivi și uh, nu corespund modul în care trebuie să aibă loc uh, cooperarea între instituțiile europene, adică pe bază de încredere reciprocă și nu creând uh, la nivel european organisme care nu respectă principiul subsidiarității și, și dând astfel statelor membre mesajul nu avem încredere în voi și de aceea noi creăm uh, tot felul de comitete și comisii pentru că nu înțeleg care poate fi valoarea adăugată. În statele membre există parlamente naționale, există diferite sisteme de supraveghere. Bineînțeles, trebuie să existe un control asupra acestora. Bineînțeles, Serviciul Naționale de Informații trebuie să răspundă public, dar nu cred că um, la nivel european trebuie să acționeze. Sunt convinsă de asta și de aceea, eu aș fi de părere să respectăm modul statelor membre de a face lucrurile. Dacă considerăm că nu e suficient ceea ce fac statele membre, putem cere reforme în statele membre, dar nu să înlocuim ce fac statele membre cu organisme care nu au nicio credibilitate de la nivel european. Eu cred că și noi trebuie să fim credibili în modul în care comunicăm cu statele membre și când vorbim despre, uh, despre dovezi uh, um, clare, de exemplu, uh, legea FRR uh, din uh, Suedia a fost adoptată după multe dezbateri în Parlament cu o majoritate foarte largă în Parlament în 2009. Prevede mai multe niveluri de control și supraveghere. Este un model și alte state membre um, folosesc acest, acest model pentru a-și moderniza propriile sisteme. principalul candidat pentru alegerile europene din partea verzilor a venit aici să vorbească despre Suedia și a folosit, bineînțeles, Parlamentul ca platformă pentru propria campanie eh, electorală, atacându-și propriul guvern. Ce face de obicei eh, uh, opoziția și noi scriem în documentul nostru că pe baza uh, unei mărturii a unui politician care își um, atacă guvernul, uh, așa cum se întâmplă de obicei, acest parlament nu poate fi folosit pentru certuri de politică internă. Asta nu se poate numi um, um, dovezi că uh, Suedia trebuie să își uh, schimbe legile. În ceea ce privește modul în care invităm oamenii să depună mântuire într-o, într-o anchetă, să nu uităm că e vorba doar de politică aici. folosim companii din afara Uniunii Europene pentru a ne asigura securitatea ă, pe internet. Segmentarea internetului, cred eu, este foarte periculoasă. Nu putem rezolva o problemă Uh, subminând libertatea pe internet. Nu putem rezolva problema protecției datelor devenind protecționiști. Deci sunt de acord cu Axel Voss că trebuie să dezvoltăm tehnologii independente în timp, dar nu trebuie să excludem de la licitații companiile americane sau de altundeva din lume dacă au un avantaj competitiv conform regulilor noastre. Și în fine, domnule președinte, eu cred că nu trebuie să ne jucăm când focul, cu focul când uh, vine vorba de acordurile cu aliații. În uh, acordul SWIFT și PNR, dacă nu există dovezi că acordul a fost încălcat și deocamdată nu există aceste dovezi, eu nu cred că acordurile trebuie suspendate. Nu cred că trebuie să subminăm negocierile Uh, acordului general și um, ale acordului uh, de comercial. Uh, Statele Unite spun, așa cum ați spus și dumneavoastră, de altfel președintele Obama a anunțat că își evaluează propriul sistem. Aștept cu nerăbdare să cooperăm cu colegii pentru a ajunge la un text final constructiv și util pentru protecția datelor cetățenilor europeni. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnul Pirche. Mulțumesc, președinte. Și eu doresc să mulțumesc domnului raportor Moraes pentru abordarea sa foarte eficientă într-un timp atât de scurt și modul foarte interesant în care a reușit să facă să arate raportul. Mă alătur lui Axel Foss, într-adevăr, în ceea ce privește faptul că mai e nevoie de ameliorări de detaliu și de discutare acestui raport. Pe ordinea de zi este scris examinarea amendamentelor. Eu m-aș fi bucurat dacă raportorul ar fi luat o scurtă, o scurtă poziție față de amendamentele depuse. Eu aș avea câteva, amendament, câteva observații privind amendamentele. După cum știe toată lumea, există spionaj, SUA, prin posibilitățile sale tehnice și prin voința politică, a folosit tot instrumentarul disponibil pentru aceste scopuri. Și sunt de acord cu ce a spus doamna președinte, nu e vorba aici doar de SUA, nu putem spune asta. E vorba și de alte puteri politice care sunt interesate de practicarea spionajului și de observarea noastră. Cred că trebuie să luăm în calcul și acestea cât se poate de intens, mai mult decât o facem. Așadar, nu trebuie să ne lăsăm uh, dirijați într-o singură direcție, ci să privim întreaga perspectivă. În al doilea rând, știm că spionajul reprezintă o chestiune de siguranță națională și asta e, e valabil întotdeauna și pentru forțele de poliție, însă știm de asemenea că uh, este nevoie de cooperare la nivel național ca să funcționeze așa ceva și de cooperare cu poliția și noi chiar am dezvoltat Europolul ca instituție europeană pentru că ni s-a părut că această cooperare este importantă și asta trebuie remarcat din capul locului. În al treilea rând, în legătură cu infrastructura, știm că noi nu am făcut investiții și de aceea suntem dependenți de infrastructurile americane în toate domeniile acestea. Trebuie să ne fie clar atunci când ne gândim la modificări pentru viitor. Și de aceea am depus amendamente exact în acest sens. În primul rând, este vorba de ex, uh, faptul că extinderea observării trebuie făcută. Deci nu trebuie să ne concentrăm doar asupra Statelor Unite, trebuie să avem o perspectivă mai largă. Al doilea amendament pe care l-am propus este unul la care vă rog frumos să vă gândiți. E vorba de a găsi un mod de coordonare între serviciile naționale, cum am făcut și în cazul poliției. Nu înseamnă că va deveni uh, acest organ o instituție europeană, poate să fie altceva, dar e clar că e nevoie de coordonare și cooperare între serviciile naționale în interesul de a apăra cetățenii europeni, știința europeană, industria europeană de spionajul din exterior trebuie să fie posibil și va fi util și ca să facem ordine în serviciile naționale, pentru că acum concurează între ele mai mult decât cooperează. Ar fi util și ar fi posibil, după părerea mea. Este vorba, de fapt, de clădirea unui fel de serviciu de spionaj european, dar unul orientat pe cooperare multilaterală. În al treilea rând, și aici voi și încheia, după cum au spus și antevorbitorii mei, este esențial să se investească în IT, în tehnologie, în infrastructură. Nu putem să spunem pur și simplu că nu avem tehnologia. E nevoie de mai multă independență și de mai multă siguranță și protecția datelor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pirche. Ultimul vorbitor de pe listă este domnul Muldar. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să-l felicit pe domnul raportor Claude Moraes, care a pregătit un raport foarte bun care reflectă multe dintre părerile exprimate în această comisie. Am depus și eu o serie de amendamente și ele vizează mai ales, așa cum spunea și antevorbitorul meu, faptul că putem uh, da vina pe americani în legătură cu multe lucruri, criticile sunt justificate, dar uh, cred că cel mai important este să dezvoltăm propria noastră, propria noastre capacități, propria noastră bază de date, să strângem toate informațiile necesare pentru securitate și lupta împotriva terorismului, să o facem singuri și apoi să ne coordonăm cât, pe cât îndeaproape se poate cu americanii, dar noi trebuie să dăm informațiile nu să dăm aceste informații în gro celelalte părți și să fac cu, cu aceste informații ce vor. Eu cred că noi trebuie să dăm informațiile pe care le cer. Mulțumesc. Nu știu dacă reprezentantul sau reprezentanta comisiei dorește să spune ceva. Am trei nume pe listă. Nu dorește nimeni să spună nimic. Cineva de la președinția Consiliului dorește să spună ceva? Nu. Atunci dau din nou cuvântul domnului raportor Moraes. Mulțumesc, doamnă președinte. Înțeleg ce spune domnul Pirche. Modul în care sunt este făcută ordinea de zi neobișnuită, spune discutarea amendamentelor, dar aici noi nu discutăm amendamentele. Am, discutarea amendamentelor se face la ședințele raportorilor din umbră. Acolo am discutat amendamentele dumneavoastră inovante în legătură cu aspectele tehnologice eh, și amendamentele domnului Mulder bine gândite și detaliate. Um, pentru a uh, spune cum ar putea, dar așa e sistemul. Uh, nu aici la această ședință putem să dezvoltăm uh, în detaliu amendamentele, nu putem acum să pun în discuție fiecare amendament, dar pot să reacționez la cele spuse de dumneavoastră. Mai întâi încep cu, dum- încep cu dumneavoastră, domnule Mulder, dar mă refer și la ceea ce a spus domnul Vos. Uh, Suntem conștienți în legătură cu cele spuse despre cloudul uh, Uniunii Europene. Este clar că e nevoie de documente de lucru încă de la început pentru a ne asigura că acolo unde domnul Vos vorbea despre safe harbor, despre capacitatea noastră, cloudul european, tehnologie, acestea sunt lucruri în legătură cu care depinde cum va reacționa Parlamentul European. Și doamna Intveld a spus că important este să se continue activitatea noastră în următorul mandat, să existe o agendă digitală pentru următorul mandat. Acest lucru nu e posibil decât dacă deputații depun amendamente pe tema cladului și a capacităților noastre. Mă bucur că anumite amendamente includ uh, idei interesante. Discutăm aceste lucruri în serios la ședința raportorilor din umbră. La prima am discutat despre transferurile internaționale, acordul TFTP și Safe Harbor. Și dar mai avem mai multe reuniuni ale uh, raporturilor din umbră și uh, biroul meu uh, se va asigura că vom putea discuta cu colegii care depun amendamente ce se întâmplă cu ele cu ocazia acestor uh, întâlniri. Cred că așa e corect pentru că e foarte greu să discutăm acum amendamentele în detaliu. Dar important e să știe fiecare coleg ce se întâmplă cu amendamentele sale pentru că unele uh, sunt uh, interesante, dar și foarte diferite de text. Acum câteva observații în legătură cu observațiile făcute. Mai întâi de domnul Vos. Am uh, spus deja că dânsul uh, așa cum spune și în amendamentele depuse din partea PPE-ului, Acest raport este rezultatul uh, orelor de ședință la care au participat colegii. La ședințele de compromis se analizează, practic, toate elementele importante. se abordează chestiuni legate de tratate, aspectele etice. Trebuie, bineînțeles, să analizăm și uh, exprimarea și la prima ședință a raportorilor din umbră, toți raportorii din umbră au conștientizat acest lucru. Acesta este un, acord, un raport de anchetă, deci vizează și chestiuni de substanță, dar explică și publicului extern, cetățenilor europeni uh, și altora, uh, care e părerea noastră. Uh, cum am evaluat cele spuse de persoanele invitate, de martori. De unele aspecte pe care le-ați menționat, de exemplu, aspectele etice sau cele tehnologice, trebuie să fim foarte atenți la aceste întâlniri ale raportorilor din umbră că găsim uh, exprimarea potrivită. Ați vorbit despre Safe Harbor și despre cloudul european în observațiile dumneavoastră. Domnul Albrecht a adus în discuție un element distinct. A vorbit despre Edward Snowden și s-a regăsit asta în amendamente. E foarte important să fie, fie foarte clar care sunt pozițiile statelor membre și cum le abordăm la um, ședințele raportorilor din umbră. Eu voi încerca să dau să dovadă de cât mai multă sensibilitate și să abordez lucrurile în mod cât mai detaliat și transparent. Trebuie să avem atitudine deschisă și transparentă. Deci aștept cu nerăbdare următoarele ședințele raportorilor din umbră, care vor fi intense. Nu înțelegeți ironia? Oricum, eu cred că trebuie să fim transparenți și mă bucur că Ian e așa. Pentru că este o chestiune politică foarte sensibilă și cred că avansăm bine. Mai mulți colegi au spus că nici un alt parlament național nu face nimic. Niciun parlament național nu a abordat atât de multe lucruri legate de supraveghere, de tehnologie și așa mai departe. Deci acum contează cum prezentăm rezultatul anchetei noastre lumii în afa din afară. Deci e și un efort de comunicare. La următoarea ședință raportorilor din umbră vom aborda aceste chestiuni cheie pe care le-a menționat Ian în contribuția sa. Și Cornelia a spus lucruri importante, dar dânsul a pus uh, uh, accentul pe uh, habeas corpus. Uh, spune că documentul trebuie să fie valabil pentru viitor. Sofie, și tu ai intrat în detalii în legătură cu majoritatea mai multe aspecte, dar uh, cel mai important mesaj al tău a fost ca documentul să fie unul durabil. Doamnă Bild, ați vorbit despre valoarea adăugată a acestui raport Foarte pe scurt. Eu nu vorbesc de valoarea adăugată a raportului. Eu am vorbit de valoarea adăugată a unei instituții uh, suplimentare la nivel european. Da, deci v-ați referit la implicarea instituțională, nu? Președinta, poate nu trebuie să intrăm atât de mult în detalii. Raportul reia. Mă bucur de toate amendamentele primite. Colegii care au participat la ședințele de anchetă au depus uh, amendamente interesante. Eu, propun, eu promit că le vom analiza în mod, în mod detaliat și transparent. Cred că din această discuție putem trage învățăm uh, următoarea concluzie, că vom comunica în legătură cu aceste amendamente și le vom aborda uh, la ședințele raportorilor din umbră. Doresc să mulțumesc încă o dată colegilor și staffului uh, și secretariatului meu și secretariatului comisiei pentru tot ceea ce au făcut, pentru că este o muncă enormă. Nu e un raport normal, e și o anchetă în același timp. Și doresc să mulțumesc secretariatului și staffului pentru eforturi și, bineînțeles, raportorilor din umbră care au consacrat atât de mult timp la participarea la aceste ședințe. Mulțumesc! Thank you. I think that your, your thanks in... Mulțumesc, mulțumirile și felicitările dumneavoastră aduse staffului și asistenților și secretariatului uh, sunt meritate. Într-adevăr. nu va fi ușor să se ajungă la compromisuri între atât de multe amendamente și în același timp cred că e bine că veți încerca să fiți cât mai transparent. Mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de comunicarea Comisiei uh, pentru uh, um, um, Comisie și Parlament în legătură cu Task Force-ul Mediterranean. Domnul Mușel, director la Comisie privind migrația și azilul de la DG Home, nu a venit încă. Și în acest uh, caz uh, suspendăm ședința 10 minute. Sper că va veni înainte de ora 15. Deci reluăm la ora 15. Colleagues, colleagues, can I ask you to take your seats? Mr. Mushel has Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Domnul Mușel a, a sosit, așa că vom continua ședința. Okay, colleagues, we're, uh, we resume. Dragi colegi, reluăm ședința. Vă rog să vă ocupați locurile. Conversations outside. Vă rog, dacă mai aveți de discutat, să o faceți afară. Mulțumesc. Okay, as you know, following the boat accident which occurred... După cum bine știți, în urma naufragiului din apropiere de Lampedusa, în octombrie anul trecut, când au murit mai mult de 360 de oameni, Consiliul Jai a hotărât să creeze un grup operativ mediteranean. Mandatul acestui grup operativ era de a identifica operațiuni prioritare pentru o mai bună utilizare a politicilor și instrumentelor europene. Pe 4 decembrie 2013, Comisia a aprobat o comunicare cu privire la grupul operativ mediteranean care a fost prezentat pentru discuție la Consiliul Jai de pe 5-6 decembrie și a apoi discutat la Consiliul European între 19 și 20 decembrie. Parlamentul European a trimis o scrisoare oficială comisarului Malmström exprimându-și regretul față de transmiterea târzie și incompletă de informații cu privire la întâlnirea legată de grupul operativ. Vreau să reiau obligația care vine de la acordul cadru între Comisie și Parlamentul European când vine vorba de întâlnirile dintre Comisie și experții naționali. Punctul 2, anexa 1, specifică faptul că Comisia se angajează să-i trimită Parlamentului aceeași documentație pe care o trimite autorităților naționale cu privire la astfel de întâlniri și să trimită documentele, inclusiv ordinea de zi, pe o adresă de mail funcțională a Parlamentului când trimite statelor membre aceleași documente. Sunt sigură că pe viitor această situație nu se va, nu se va mai repeta. Îl, um, îi urez bun venit domnului Mus, Mușel, director pentru migrație și azil în DG Home care ne va prezenta comunicarea Comisiei. Bun venit, domnule Mușel, cred că aveți câteva slide-uri. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând vreau să răspund la ceea ce ați spus cu privire la trimiterea informațiilor și apoi voi trece la prezentarea mea. Această întâlnire nu a fost considerată de o comisie ca o întâlnire cu grupurile de expert. A, a fost compusă din cele 28 de state membre și reprezentanții agențiilor pentru discutarea a ceea ce s-a întâmplat la Lampedusa. Deci um, a fost uh, o întâlnire special dedicată acestui accident care nu are precedent în istoria Uniunii Europene. Am încercat, de fapt, să, să încadrăm acest lucru în um, cadrul um, Consiliului și au fost, um, Comisia a redactat o comunicare transmisă instituțiilor și pe baza muncii acestui grup um, operativ s-a transmis această comunicare Consiliului și Parlamentului European. Deci s-a primit același document, comunicarea Comisiei. Acum, um, întâlnirea grupului s-a terminat. Grupul operativ și-a făcut munca, iar acum Consiliul și Parlamentul trebuie să evalueze acțiunile lor și să le pună în aplicare. Aceasta este poziția noastră, dar într-adevăr am fi putut să informăm Parlamentul mai bine și ne pare rău că nu ni s-au dat mai multe clarificări cu privire la acest aspect înainte de întâlnirea de astăzi. Vreau să fiu sigură că am înțeles corect. Întâlnirile pe care le-am menționat nu au avut loc pe baza comunicării Comisiei și noi am primit documentul în același timp cu Consiliul, asta vreți să spuneți? Da, comunicarea Comisiei a fost transmisă în același timp Parlamentului și Consiliului, iar um, munca grupului operativ s-a făcut înainte de aceasta și în comunicare ne-am inspirat din um, munca depusă de grupul operativ. Dumneavoastră ne spuneți că munca acestui grup operativ ar fi trebuit uh, transmisă Parlamentului European, dar noi ne-am consultat cu serviciile noastre juridice. Desigur, diferitele servicii juridice pot să aibă opinii diferite, dar aceasta a fost poziția pe care am avut-o atunci. Haideți acum să trecem uh, totuși la conținutul prezentării, pentru că e mai important. Uh, decât procedura. Da, vom trece și la conținut, dar și procedurile contează, deoarece procedurile fac parte din, uh, stau la baza democrației. Și noi am primit, uh, de fapt, um, ordinea de zi cu 15 zile mai târziu. Și uh, nu cred că ar trebui create noi structuri în afara tratatelor, în afara ceea ce se prevede în tratate. Mulțumesc. Haideți să trecem acum la conținut. Cu privire la grupul operativ, acesta a fost creat după evenimentele tragice de la Lampedusa. Cred că aceste evenimente au fost un semnal de alarmă. Aveți aici câteva slide-uri pe care vi le voi prezenta. Aici vedeți lista evenimentelor. 261 de oameni au murit. Patru zile mai târziu a avut loc Consiliul JAI, care au hotărât să creeze un grup operativ. Acest grup um, operativ a fost introdus și în um, rezoluția Parlamentului European foarte multe dintre aspecte sunt în conformitate cu rezoluția Parlamentului European. Obiectivul acestui grup operativ a fost acela de a se concentra pe soluții pe termen scurt și nu pe termen lung. A identificat cinci acțiuni. Prima dintre acestea are legătură cu cooperarea cu țările terțe, a doua protecția regională, consolidarea protecției juridice, lupta împotriva traficului și a contrabandei, supravegherea granițelor și ultima, solidaritate și asistență cu statele membre din prima linie, așa cum le numim noi. În ceea ce privește cooperarea cu țările terțe, cred că aspectul nou e faptul că pentru prima dată Miniștrii de externe și Serviciul European de Acțiune Externă iau cu adevărat măsuri. Aceste lucruri nu au fost neapărat foarte importante pe, pe ordinea lor de zi, iar acum trebuie să profităm de faptul că au devenit. Deci lucrăm cu țările terțe, semnăm parteneriate de mobilitate, de curând cu țări din estul Asiei. Ceea ce este însă necesar e acțiune concretă pe teren. Și dacă îmi permiteți să vă dau un exemplu. Mulți uh, migranți din Africa subsahariană pleacă din uh, Libia, însă în Libia nu sunt foarte multe nu sunt foarte multe băși, deoarece acestea sunt distruse și acum există un comerț între Tunisia și Libia, comerț de bărci și avem un parteneriat de mobilitate cu Tunisia, deci va trebui să lucrăm cu autoritățile din Tunisia pentru a opri acest schimb de bărci între traficanții din uh, Libia și din Tunisia. De asemenea, trebuie să derulăm și campanii de informare. Acesta a fost unul dintre punctele cheie subliniate de grupul operativ pentru a-i um, informa pe imigranții din țara de origine, țara de tranzit, despre riscurile la care se supun când doresc să ajungă în Europa prin orice mijloace. Este foarte trist să vedem uh, ceea ce li se întâmplă celor care vin spre Europa, femeile sunt violate, oamenii intră în tot felul de datorii pe care trebuie să le plătească apoi familiile de acasă, deci se expun la foarte multe riscuri și de asemenea trebuie să dezvoltăm și metode juridice pentru abordarea acestei probleme. În ceea ce privește canalele juridice, trebuie să consolidăm programele de protecție uh, regională. Avem astfel de programe în Africa. De asemenea, trebuie să dezvoltăm noi politici cea mai dificilă parte a fost um, partea juridică, deoarece statele, statele membre nu sunt foarte doritoare să înmulțească numărul de căi legale pentru a ajunge în Europa. Când vorbim însă de studenți, de cercetători, există texte juridice care ar putea îmbunătăți accesul acestora în Europa. Astăzi, la conferință se discută noi, uh, noi proceduri cu privire la vize și la diferitele opțiuni de acces legal în Europa. Grupul operativ a cerut comisiei să analizeze această posibilitate și să facă câteva studii lupta împotriva contrabandiștilor și a traficanților, a criminalității organizate. Aici um, Europolul a fost implicat în grupul operativ pentru a dezvolta măsuri concrete în cooperare cu statele membre pentru a putea distruge aceste rețele. Rețelele însă operează în țările terțe, așa că E foarte greu să ajungem la ele, însă trebuie să conlucrăm cu țările de tranzit, în special Tunisia, Maroc, de exemplu, sau Libia, Egipt, Turcia, pentru a putea combate aceste rețele de traficanți. Comisia va revizui și legislația existentă în acest domeniu și va încerca să vadă dacă este încă de actualitate sau dacă este nevoie de noi măsuri legislative în acest domeniu. În cele din urmă, supravegherea frontierelor este de asemenea un aspect cheie. După cum bine știți, există o operațiune în curs, Mare Nostrum, care a îmbunătățit um, situația în Italia. Acum bărcile nu mai vin um, către Lampedusa. Acestea sunt direcționate către Sicilia, lucru care a salvat foarte multe vieți. Mai este și o operațiune în curs a Frontex. Am uh, mărit cu 7,9 milioane de euro în octombrie bugetul Frontex și încercăm să îmbunătățim situația din regiune. Încercăm să detectăm uh, bărcile care, embarcațiunile care au nevoie de ajutor, și de asemenea facem progrese cu privire la reglementări. Și sperăm că sub președinția greacă vom ajunge la un acord. Deocamdată lucrurile merg bine, operațiunea uh, Frontex însă mai are nevoie de câteva clarificări cu privire de cine ce face în cazul uh, debarcărilor De asemenea, desfășurăm foarte multe activități în vederea solidarității și asistenței pentru statele membre. Am mobilizat câteva fonduri de finanțări de urgență în Bulgaria, în Ungaria, în Italia, în statele prioritare pentru a îmbunătăți capacitatea acestora de a gestiona refugiații care vin. După cum bine știți, mai mult de 10.000 de, de oameni ajung în Bulgaria au ajuns în Bulgaria între septembrie și decembrie, iar autoritățile nu au reușit să gestioneze aceste fluxuri. Și acum în Italia încă vin embarcațiuni, așa că am încercat să, să creăm câteva instrumente pentru asistență de urgență în aceste țări. Solidaritatea înseamnă responsabilitate. Da, se primește asistență din partea celorlalte state dacă achiul comunitar în acest domeniu este implementat pe deplin. Și aici aviză statelor care nu fac acest lucru. Cred că următorul pas este etapa de punere în aplicare. Trebuie să facem mai multe acțiuni la fața locului. Comisia cooperează cu statele membre și cu agențiile relevante pentru a se asigura că această comunicare nu rămâne doar la stadiul de simplă hârtie, ci va deveni un plan operațional pentru îmbunătățirea situației. La Consiliul European din iunie vom veni cu detalii cu privire la implementarea acestei comunicări. De asemenea, vom merge și la Consiliul JAI, probabil în martie, dar și în iunie, pentru a o dare de seamă cu privire la pașii care au fost luați în urma acestei comunicări. Desigur, așteptăm și părerile dumneavoastră și suntem dispuși să vă explicăm oricând în ce stadiu al implementării suntem. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare și înainte de a da cuvântul președinției Consiliului, cred că ar fi foarte util să primim un raport regulat cu privire la evoluția punerii în aplicare a acestei comunicări. Acum știm care sunt obiectivele, știm care este planul, dar cred că ar fi foarte bine să monitorizăm și punerea sa în aplicare la fața locului. Așa că poate am putea să vă cerem să reveniți cu informații în, în aproximativ o lună, ca să vedem uh, unde, în ce stadiu ați ajuns. Președinția, reprezentanța președinției, Elene, doresc să, să intervină. Mulțumesc, doamnă președintă. Dacă am această posibilitate astăzi, voi uh, vorbi în greacă și vreau să-i mulțumesc Parlamentului European pentru că îmi dă această șansă. Conform președinției Elene, este foarte important să punem în aplicare imediat acțiunile prevăzute în comunicarea Comisiei și noi um, suntem um, dispuși să monitorizăm punerea în aplicare în diferitele grupuri de lucru ale Consiliului. Regulamentul cu privire la operațiunile comune la frontieră Frontex este important și ne bucurăm că Parlamentul European ne ajută să îl finalizăm. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervine? Deocamdată am o singură cerere, de, o singură scriere la cuvânt, domnule Mulder. Mulțumesc, doamna președinte. Am o întrebare pentru comisie. Dacă am înțeles bine, e vorba de o cooperare oficială cu țările vecine, în special cele din jurul Mediteranei. Regulamentul Eurosur permite ca în uh, consulatele și um, ambasadele Uniunii Europene să fie numite persoane care să facă rapoarte special pe situația din aceste țări. Comisia se va folosi de această posibilitate și, în al doilea rând, Italia a fost una dintre primele țări participante în proiectul pilot pentru Eurosur. A fost una dintre primele țări care a creat un centru național de colaborare, în ciuda acestei tragedii care a avut loc. Cum se poate ca Italia, printre primele țări participante în Eurosur, să nu fi avut o reacție potrivită? Mai dorește cineva să intervină? Nu? Atunci o să-i dau cuvântul um, reprezentantului Comisiei pentru a răspunde acestor întrebări. Da, mulțumesc. Având în vedere ofițerii de legătură, încercăm să creăm astfel de rețele de ofițeri de legătură cu țările terțe. Cred că este o practică foarte bună și dacă statele membre dispun de resurse acolo, atunci um, noi noi uh, suntem uh, foarte disponibili să colaborăm cu acestea pentru că este foarte important să creăm sinergie, în special pentru combaterea rețelelor de traficanți și de contrabandiști. În ceea ce privește întrebarea legată de Eurosur și faptul că Italia a fost printre primele state participante, nu cred că am înțeles foarte bine ceea ce voia să spuneți. Cred că voiați să scoateți uh, în lumină, să, să puneți în lumină faptul că Italia s-a mobilizat rapid, dar nu am înțeles foarte bine restul. După părerea mea, faptul că Italia a fost printre promotori este un lucru pozitiv, dar nu am, nu am înțeles restul. Not satisfied, Mr. Mulder? Uh, oh, yes, share to... Domnule Mulder, sunteți uh, mulțumit de răspuns. Vreau să clarific. Uh, am vrut să spun că Italia a fost printre primele țări care s-au implicat în Eurosur și că ar fi putut beneficia de, de ajutorul statelor membre, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Eurosur ar trebui să ducă la o îmbunătățire a comunicării între statele membre, iar în acest caz acest lucru nu s-a, nu s-a întâmplat. What? Comisia? Vă referiți, de fapt, la naufragiul din apropiere de Lampedusa de atunci. Da, nu, nu înțelesesem întrebarea. Este o investigație juridică acum, se încearcă identificarea unor eventuale greșeli din partea autorităților italiene la momentul respectiv. Nu vreau să mă amestec în această anchetă care este în curs. trebuie să să nu uitați faptul că acest eveniment a avut loc um, în apropiere de Lampedusa, s-a întâmplat foarte repede. Poate că ar fi putut mobiliza sprijin din partea tuturor serviciilor, dar oricum curtea va decide dacă s-au comis greșeli sau nu. Mulțumesc! Cred că am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc, domnule Michel. Sper că vă vom reavea în curând uh, printre noi pentru un raport de progres. Ok. Um... Trecem acum la următorul punct pe ordinea de zi care este raportul meu cu privire la accesul public la documente. Ar trebui să fie raportul anual, dar e vorba de 2011-2013, deci acoperă 2 ani. Acesta este cel de-al treilea raport pregătit de Comisia Libe în vederea transparenței instituționale la nivel european. Pentru mine, în calitate de raportor și membru al Parlamentului European, transparența este cheia pentru reconstruirea încrederii cetățenilor în instituțiile europene. Din păcate însă, transparența nu este tot timpul regula sunt um, de multe ori um, anumite secrete absolut inutile. Am primit aproximativ 85 de amendamente. Nu voi discuta fiecare amendament în parte. Îmi pare rău că doamna Corațabilt a plecat um, pentru că Dânsa a fost una dintre autorii amendamentelor. Ceilalți nu sunt aici, dar oricum le voi um, discuta. Doamna Sommer a trimis câteva amendamente. Din păcate, nu cred că voi putea să le sprijin, deoarece toate încearcă să reducă accesul la documente și transparența. Voi putea sprijini multe dintre amendamentele înaintate de doamna Corața Bild și de doamna Macovei de exemplu, cererea acestora de a pune la dispoziție documente pe site-urile instituțiilor. Într-adevăr, acest um, lucru ar reduce numărul de cereri, dacă documentele s-ar pune la dispoziție în mod voluntar, proactiv. De asemenea, susțin amendamentele domnului Mulder, care vorbește la telefon acum. Acestea cer mai multă transparență în grupurile de experți și în comitologie. De asemenea, susțin amendamentele domnului Denis de Jong cu privire la publicarea proceselor verbale ale întâlnirilor grupurilor de lucru, inclusiv numele statelor membre și propunerea propunerile cu privire la decizia curții legată de accesul la documente. De asemenea, amendamentul cu privire la aplicarea regulamentului transparenței de către toate instituțiile în conformitate cu Arhus. Cred că acestea sunt principalele observații pentru puținii membri prezenți. Votul din Libe probabil că va avea loc pe nu pe 12, pentru că nu voi putea fi prezentă. Vom căuta o altă dată, probabil că va fi 20. Și votul în plenară ar trebui să aibă loc în martie. Este cineva de la comisie prezent? Dorește cineva să intervine? Nu, nu este. Dacă nu se scrie nimeni la cuvânt, nu. Probabil că a fost unul dintre cele mai scurte puncte de pe vreo ordine de zi. Suntem cu o oră în, înainte, așa că vă propun pentru a cincea oară astăzi să suspendăm reuniunea până la ora 4. Mi se spune că colega noastră va veni doar la ora 4, așa că vă, vă reinvit în sală la ora 4.